s-a terminat și nu se va fi terminat nici măcar prin adoptarea acestui text. Acela, acest lucru va reprezenta doar începutul. Mulțumesc, doamnă Eck. Încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem uh, imediat la următorul punct și vă amintesc, dragi colegi, că trebuie să încheiem la orele 24. Pentru că după aceea va fi foarte greu să mai continuăm cu interpretare. Se va tulbura buna funcționare a ședinței de astăzi și a celei de mâine. Deci am să vă rog să fiți cât mai conciși și să respectați timpul alocat. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul colegului Coelho privind aplicarea dispozițiilor achiului Schengen referitoare la sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România. Are cuvântul domnul Coelho, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Iau din... Domnule președinte, doamnă Malmström, dragi colegi, doresc să abordez patru puncte importante. Odată discutăm despre procedeul de evaluare. S-a decis în anul 2007 să se facă o evaluare. România și Bulgaria au lucrat la, pentru a putea fi făcută această evaluare. Ei bine, este necesar ca această evaluare a Consiliului să facă referire la toate condițiile necesare care sunt importante pentru uh, noi. Discutăm despre uh, protecția datelor, despre grani, tra, granițele uh, de orice natură și despre politica de vize. Evaluarea a început cu protecția datelor. Deci acum se verifică dacă aceste două state membre sunt în măsură să îndeplinească toate condițiile privind protecția datelor. Rezultatele obținute sunt uh, o precondiție pentru accesul la sistemul de informații Schengen. Acest lucru înseamnă că va putea avea loc și un schimb de date cu aceste țări. Dacă este posibil să facă asta, atunci acesta reprezintă un prim pas pentru a putea fi făcute controle la granițele cu uh, România și Bulgaria. Consiliul a trimis o rezoluție, un proiect de rezoluție Parlamentului European în acest sens, însă nu am primit rapoartele de evaluare. Aceste rapoarte ar fi putut să ne ofere informații prețioase, astfel încât să putem să emitem și noi un aviz. Abia după ce Parlamentul a solicitat aceste documente le-a primit. Mulțumesc ambasadei României, ambasadorului României pentru că acesta a asigurat găsirea unei soluții și depășirea acestei, acestui blocaj. Discutăm așadar despre faptul că ne-au fost puse la dispoziție și documente cu caracter confidențial, lucru extrem de important. Însă vom uh, întâmpina uh, și alte probleme pentru că trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul în ceea ce privește transmiterea de documente cu caracter confidențial. În ceea ce privește Bulgaria și evaluarea acesteia, au fost constatate erori în ceea ce privește utilizarea și implementarea recomandărilor Consiliului European. De asemenea, există anumite dificultăți în ceea ce privește schimbul de date. Bulgaria a dat curs acestor recomandări și pe 27 aprilie Consiliul a tras următoarea concluzie. Au spus că aceste condiții au fost împlinite. În ceea ce privește România, au existat puncte slabe la două legi, în ceea ce privește datele cu caracter personal și în ceea ce privește uh, resursele privind protecția datelor. De asemenea, și în ceea ce privește uh, schimbul de date. Dar acest lucru nu înseamnă că uh, România nu poate să implementeze celelalte condiții cu privire la schimbul de date cu caracter personal. Deci putem să dăm lumină undă, undă verde acestor două state în ceea ce privește acest aspect. În ce, iarăși, domnule președinte, aș dori să mă refer la sistemul de evaluare pentru implementarea chiului Schengen. S-a spus că este nevoie de un sistem european de evaluare, astfel încât să avem o situație transparentă și eficientă pentru evaluarea achiului Schengen. În octombrie, Comisia a semnalat acest lucru și desigur că trebuie să vină acum cu inițiativă în acest sens. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Coelho, domnilor și domnilor. Sunt încrezătoare că Bulgaria și România vor face tot ce este posibil pentru ca în martie 2011 să încheie acest proces de um, um, încetarea controlelor la graniță și vor petrece testul eh, evaluării. Această evaluare este totuși importantă, iar când va avea loc, Consiliul va avea ultimul cuvânt de spus. Procesul de evaluare este în curs, așa că nu putem încă să spunem uh, cum se va uh, cum va arăta situația, însă până acum avem uh, elemente mai degrabă pozitive, care ne arată că România și Bulgaria sunt gata să intre în sistem. România și Bulgaria ar trebui, bineînțeles, să uh, informeze în ceea ce privește punerea în practică a recomandărilor deja făcute și să facă un raport, deci, Consiliului în ceea ce privește uh, măsurile uh, luate. Consiliul este cel răspunzător și pe baza uh, celor primite la Consiliu și a deciziilor sale se informează Parlamentul mai apoi. Sunt de acord cu dumneavoastră că în toamnă, într-adevăr, uh, uh, să avem uh, o discuție comună cu Parlamentul, aceasta în lumina mm, tratatului de la Lisabona. Toată lumea trebuie să fie implicată în acest mecanism, bineînțeles statele membre, pentru a întări încrederea și pentru a permite, într-adevăr, eliminarea controlelor la graniță, uh, în special în ceea ce privește um, uh, frontierele externe. Vom vedea care este evaluarea finală. Pe baza mecanismelor uh, puse deja în practică, vom găsi eventual metode pentru a remedia eventualele slăbiciuni. Bineînțeles că sprijinul Parlamentului este foarte binevenit în tot acest proces. Vă mulțumesc foarte mult! de, de cortar el tiempo. Da. O să încercăm să fim încă și mai succinți. Trebuie să respectăm cu orice preț uh, uh, calendarul, dacă nu vom da de belea. Acum, doamna Delceva din partea PPE-ului are cuvântul. Господин председател, госпожо комисар, поздравявам господин Коелю и приветствам напред. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să-l felicit pe domnul Coelho Pe baza concluziilor Consiliului privind protecția datelor în, în zona Schengen, este posibil să se stabilească o dată de la care sistemul de informații Schengen să se aplice la Bulgaria și la România. Încă de la aderarea la Uniunea Europeană, pentru bulgari, ă, acest ă, sistem este o sursă de entuziasm. Cetățenii sunt încântați de ridicarea controalelor la frontiere. Guvernul bulgar, ca și guvernul român, au făcut tot ce au putut pentru a recupera terenul pierdut. Spațiul Schengen nu reprezintă doar libera circulație, implică o cooperare vamală mult mai puternică, mai ales în ceea ce privește traficul de persoane și contrabanda de mărfuri. Aderarea Bulgariei la Schengen este o parte a visului Bulgariei de a fi o parte uh, de plină a Europei. Și pentru acest lucru trebuie să se țină cont de recomandări. Într-adevăr, continuarea este o uh, garanție a dialogului transparent

Tiene la palabra en nombre del eh, Liberal la señora Grisbeck. Doamna grupul liberal. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, cu câteva zile în urmă am sărbătorit împreună cu președintele Buzek și cu președintele Barroso aniversarea acordurilor Schengen. În această seară, foarte târziu, punem o nouă cărămidă în pregătirea acestui proiect de uh, concluzii uh, ale Consiliului. Trecem de la vorbe la fapte, o condiție indispensabilă pentru suprimarea controalelor la frontieră, la frontierele cu Bulgaria și cu România. Aceste condiții sunt pe cale de a fi îndeplinite, conform primelor evaluări. În, într-adevăr, aceste două state vor îndeplini în curând concluziile privind protecția datelor cu caracter personal. E foarte bine și astfel aceste două state vor intra pe deplin în Schengen, astfel contribuind la creșterea prosperității și securității nu numai pentru cele două state, ci pentru întregul continent european. Sper că astfel se vor putea combate problemele legate de migrație, migrație clandestină, criminalitate internațională și alte flageluri. Astfel se vor reduce riscurile. Președintele întrerupe. Acum are un minut în numele verzilor doamna Zdanoca. Domnule președinte, dragi colegi, comisar, de vreme ce SIS reprezintă o parte integrală a zonei Schengen, uh, subiectul acesta este foarte important. Eu vin dintr-un nou stat membru și îmi amintesc foarte bine cum uh, Letonia a dorit să facă parte din Schengen. Așadar, salut intenția României și Bulgariei de a face parte din acest sistem. Însă, sunt identificate anumite minusuri. Așadar, grupul meu este perfect de acord cu poziția raportorului și anume că ar trebui să existe un follow-up. Parlamentul ar trebui să fie informat despre cum problemele identificate au fost soluționate, mai ales prin perspectiva protecției datelor. De asemenea, sper că indisponibilitatea sloturilor nu va fi o barieră în aderarea la acquis Schengen. Suntem de acord cu raportorul privind mecanismul de valoare Schengen și credem că Parlamentul ar trebui să poată să-și exercite controlul democratic la acest capitol. Salut intervenția doamnei Malmström și sper că într-adevăr așa va fi. Intervenție fără microfon. teraz natomiast mamy przyjemność dyskutować o projekcie decyzji rady w sprawie stosowania tego dorobku w dwóch najmłodszych państwach członkowskich unii europejskiej co stanowi jeden z nu există interpretare, nu există nici în engleză. Um, poate că ați putea să reluați. Am avut o problemă tehnică. Ar trebui să fie acum soluționată. Yes. Bun, România și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană în 2007 și astăzi discutăm o decizie a Consiliului privind adoptarea acquis comunitar despre cei mai tineri membri ai Uniunii Europene. Ei sunt în ultima fază Uh, în ceea ce privește eliminarea controlelor la frontieră. E vorba deci despre România și Bulgaria. Ambele țări au reacționat pozitiv când uh, au trebuit să se înhamel în acest uh, proces. Și speră că aceste controle vor fi eliminate în scurt timp. Noi sperăm că, într-adevăr, din punct de vedere tehnic, date din aceste două țări ne vor parveni cât mai repede uh, posibil, uh, chiar în cursul anului 2010, asta conform foii de drum. Este foarte bine că deschidem sistemul Schengen pentru încă două state, bineînțeles cu prudența de rigoare. Vă mulțumesc! Para microfon. Tiene la palabra en nombre de Europa de la Libertad y la Democracia. Grupul ECR, FD, pardon. Domnul Bafton schengen reprezintă un simbol al liberei circulaii și al încrederii însă avem nevoie de măsuri pentru a asigura securitatea. Deși Marea Britanie nu este parte din acquis Schengen, utilizăm aspecte ale sistemului de informație Schengen pentru lupta împotriva crimei organizate. Totodată, acquis Schengen și acest întreg sistem oferă o platformă mai largă pentru Uh, criminalitate la nivel mai larg. Aderarea României și Bulgare la SIS este însoțită de o întrebare. Sunt aceste state în punctul în care pot să garanteze un nivel mare de control în ceea ce privește libera circulație pe continentul? A existat o opoziție în ceea ce privește trecerea la o a doua evoluție a sistemului Schengen, mai ales în ceea ce privește raportul cost-beneficiu și eficiență. Regatul Unit Uh, nu participă la libera circulație fără pașaport. Sprijinim sistemele de informație, de schimb de informație, pentru a lupta împotriva acțiunilor infracționale, criminale, în ceea ce, la nivel transfrontalier. Schengen a îmbunătățit situația transportului de bunuri și de persoane. Uh, Însă aceste, acest sistem este bazat pe încredere la nivelul fiecărui stat membru de a face controle la standarde maxime. Sistemul de informații Schengen însă deschide o fereastră pentru corupție și oferă o marjă mai mare infractorilor care doresc să acceseze rețeaua. De asemenea, o mai mare integrare are necesită o uh, mai mare implementare a măsurilor, de, a măsurilor SIS, mai ales dacă discutăm despre SIS 2. Și în ceea ce privește datele biometrice, aș dori să aflu când anume vor putea fi acestea implementate. De asemenea, sistemul uh, este utilizat pentru a monitoriza uh, Uh, din punct de vedere politic anumite opinii și aș dori să știu cum anume poate fi uh, mal utilizat în acest sens. Aproximativ 500 de mii de calculatoare pot accesa sistemul SIS. Nu se știe așadar câte dintre acestea nu sunt afectate de programe de calculator uh, uh, uh în, care sunt utilizate în scopuri malefice. Așadar, cu cât este mai mare sistemul, cu atât mai mare este numărul de date care pot fi accesate și cu atât mai uh, uh, mare este riscul ca acestea să fie accesate de infractori. În ciuda tuturor eforturilor mari depuse pentru a preîntâlni astfel de situații, totuși se poate ajunge la probleme și așadar trebuie să ținem conști acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la

Gracias, tiene... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Novacevski. Doamna Băsescu are cuvântul. Thank you, Mr. President

pe urma sistemului SIS, pentru că acesta, iată, mijlocește libera circulație a persoanelor și a bunurilor. Însă pentru că acest lucru să se întâmple zi de zi, este foarte important să avem o infrastructură tehnică de monitorizare a tuturor acestor procese. Din proprie experiență pot să vă spun că sarcina țărilor care uh, intră în Schengen reprezintă adoptarea întregului pachet de obligații. Discutăm așadar despre um, securitate comună care trebuie să țină seama de standardele cele mai ridicate. Președintele, următorul vorbitor, domnul Mores. Domnul Boris. Domnule președinte, doresc să-i mulțumesc domnului Coelho pentru că acesta este un expert în materie de acquis Schengen și care a făcut o treabă excelentă. Grupul de lucru pentru Schengen a evaluat în mod pozitiv Bulgaria și România, fapt care arată că aceste două țări au eliminat problemele ce stăteau în calea unui rezultat satisfăcător. Cred că protecția la nivelul frontierelor este extrem de importantă. Vom uh, continua cu activitatea la SIS-2 și a, a sistemului biometric, dar să nu uităm că mai sunt multe de făcut. Doresc să urez prietenilor mei bulgari și români să aibă mult succes pe mai departe în ceea ce privește um, eliminarea controlului la frontiere. Uh, știu că și în cazul țării mele a fost o situație extraordinară și sper că și în cazul acestor două țări să fie o situație îmbucurătoare în care sunt îndeplinite toate cu precondițiile. Vă doresc mult succes! Mulțumesc, spune președintele. Doamna Malmström are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor nu mai e nimic de spus, se pare că e consens, sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr am avut motive să sărbătorim aceast, în această săptămână uh, spațiul Schengen, trebuie să fim mândri de el, este Europa fără frontiere devenită realitate și sperăm că zona euro se va înnoi în curând, dacă pot să zic așa, cu doi noi membri și bineînțeles că accesul la sistemul de informare SIS este foarte important. Mai, este, mai sunt însă lucruri de făcut în ambele țări. Este vorba de cooperarea polițienească, lupta împotriva crimei organizate și, bineînțeles, uh, monitorizarea care continuă. Eu însă voi vizita țara, țările înainte de sfârșitul Um, acestui an. O serie de studii sunt în curs și Eh, bineînțeles că până acum eh, situația este una pozitivă. Eh, este adevărat că este și o chestiune de încredere. Trebuie să arătăm celorlalte țări că România și Bulgaria fac ce, tot ce este posibil pentru a respecta condițiile. De asemenea, e nevoie de mai multă transparență, dar și de implicare din partea Parlamentului ca să ne ajute să implementăm, dar să și evaluăm procesul acesta și sunt sigură că vom putea să lucrăm împreună pe acest nou mecanism de evaluare și încă o dată mulțumesc domnului Coelho și mă aștept la o cooperare foarte pozitivă. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și acum domnul Coelho va închide această dezbatere. Îi oferim două minute. Prezident, patru note final. Mulțumesc, domnule președinte. Patru aspecte la final. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cuvintele frumoase adresate. Aș dori să mulțumesc raportorului din umbră pentru cooperare și, în al doilea rând, vedem că există un consens larg în ceea ce privește această chestiune. Avem un da clar pentru toate inițiativele, dar trebuie să cerem ca Parlamentul European să fie mereu pus la curent. În cele uh, șase luni, iată, Uh, nu am primit toate informațiile necesare pentru aceste recomandări. În al treilea rând, aș dori să spun că mai sunt necesari și alți pași, după cum a spus și doamna comisar, comisar pe bună dreptate. Și în al patrulea rând, doresc să o felicit pe doamna comisar Malmström pentru garanțiile făcute astăzi, și anume că la toamnă va emite o, legisla- o inițiativă legislativă privind sistemul Schengen. Aceste două țări sunt acum evaluate doar de Consiliu, însă noi dorim o evaluare europeană, după cum a spus și doamna comisar, care trebuie să implice toate instituții, adică Comisia și Parlamentul European. Avem nevoie de un sistem european de evaluare care să nu fie bazat exclusiv pe standarde duble. Nu putem să cerem statelor care sunt în afară și care doresc să se alăture zonei Schengen Um, criterii mai, mai stricte de evaluare față de condițiile impuse țărilor aflate deja în Schengen. Așadar, toți cei aflați în sistem și toți cei care doresc să adere la sistem trebuie să arate că se conformează sistemului achiului și anume că uh, fac controle cât se poate de stricte la frontierele externe și doar atunci vom putea da garanții de securitate tuturor cetățenilor noștri astfel încât ei să poată circula liber. Mulțumesc, spune președintele, și felicitări pentru această treabă excelentă. Ajungem la uh, finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum trecem la